în aproximativ două ore. Acum, pe ordinea de zi, urmează dezbaterile privind cazurile de încălcare ale drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, conform articolului 135 din regulamentul de procedură. Prima dezbatere se referă la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane. Avem opt autori eh, pentru această rezoluție și vom începe cu doamna Valero. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Un cetățean din 20 de mii în întreaga lume suferă de albinism, iar în Nigeria avem mai multe mii și există discriminare împotriva oamenilor care suferă de albinism, mai ales în Africa subsahariană și peste tot în lume, de fapt. Au fost peste 600 de atacuri împotriva acestor persoane în 26 de țări anul trecut și de foarte multe ori Convingerea este că au puteri speciale acești oameni. Este stupid și nu ne-am gândit că așa ceva mai există în secolul 21 și chiar dacă în anumite țări se încearcă să se stopeze aceste atacuri infierătoare și aceste acest trafic cu părți ale corpului, de multe ori nu sunt pedepsiți făptuitorii și în același timp trebuie să beneficiem de sprijinul oamenilor care trebuie să se prezinte ca martori. Mulți oameni încearcă să facă tot ce pot pentru a opri aceste asasinate și acest trafic cu uh, organe și părți ale corpului, dar e important să intervenim, să sensibilizăm cetățenii și în același timp trebuie ca uh, oamenii să primească mai multe informații în legătură cu albinism și de ce suferă anumiți oameni ei bine, e nevoie de măsuri adecvate de protecție pentru cei care suferă de albinism, să fie măsuri de protecție la ei acasă, să aibă sprijinul poliției și în același timp trebuie să combatem sărăcia și discriminarea um, de care suferă aceste persoane cu albinism. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum autor al textului, tot cu autor, Meneer de voorzitter, commissaris, collega's. Maieso Isaac. Mulțumesc Naam van het laatste slachtoffertje dat we kennen. Een onschuldig jongetje Ultima victimă pe care o cunoaștem se numea Isaac, un tânăr inocent de 12 ani, a fost răpit, vândut, ucis. Și asta probabil din cauza culorii pielii sale. Pentru că um, a existat această superstiție că um, ar avea puteri magice uh, părțile corpului său. În Malawi, în ultima perioadă, au avut a avut loc un val de violențe împotriva persoanelor cu albinism. De multe ori aceste persoane sunt discriminate, urmărite, dar acesta este numai vârful icebergului. Am citit uh, despre mai mult de 600 de persoane ucise. Dragi colegi, unul din 20 de mii de persoane din Africa suferă de albinism. Este Uh, obligația noastră să protejăm aceste persoane. Nu se poate ca, ele să, ca aceste persoane să fie ucise pentru că arată altfel. Să nu uh, considerăm că e departe de noi pentru că se întâmplă în Africa. Nu este adevărat. Trebuie să ne asigurăm că în 2017 nu se mai întâmplă așa ceva și putem face lucruri. Trebuie să ne asigurăm că există mai multă educație, trebuie să uh, ne asigurăm că organizațiile criminale care uh, fac trafic cu organe uh, și părți ale corpului sunt sancționate. Trebuie să ne asigurăm că copiii cu albinism sunt uh, protejați și că se pune capăt discriminării. Deci trebuie să ne asigurăm că toți cei de pe această planetă, indiferent de culoarea pielii, sunt protejați și drepturile lor sunt respectate. Mulțumesc. Urmează domnul Urban Crespo. Președinte, eh, señorías, la cifra... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, eh, eh, cifrele eh, legate de crimele, disparițiile din Malawi sunt îngrozitoare. 20 uh, de persoane au fost uh, omorâte, mii au fost uh, atacate și, desigur, un număr mare de persoane care au dispărut. Guvernul uh, din Malawi trebuie să ia măsuri uh, uh, juridice pentru a pune capăt unor astfel de atacuri. Uniunea Europeană poate să ceară respectarea drepturilor omului în regiune, în special protejarea acestor persoane cu albinism dar nu putem să cerem respectarea drepturilor omului uh, în mod abstract, ci trebuie să o facem uh, uh, pe baza faptului că astfel de acte sunt sunt de neacceptat aceste superstiții legate de persoanele cu albinism uh, trebuie să dispară. Trebuie să uh, discutăm și să abordăm această chestiune cu seriozitate. Uh, mulțumesc. Tunechelam, un minut. Dziękuję bardzo, președinte. Commissioner, Domnule președinte, doamnă comisar, oamenii cu albinism din Africa se confruntă cu o discriminare larg răspândită și cu uh, persecuție. Anul trecut, 72 de persoane cu albinism au fost ucise, au fost peste 300 dintre ei atacați și vânați pentru părțile corpului lor. În Malawi există un număr foarte mare de, și sistemul local de justiție, din păcate, nu reușește să îi protejeze această minoritate în fața bandelor de infractori. Facem apel la autoritățile din Malawi să facă tot ce le stă în putință pentru a proteja cetățenii care suferă cu albinism, care merită și ei garanții din partea statului, garanții de siguranță pentru o viață demnă și, în egală măsură, să facă apel, să, să urmeze exemple din Mozambic și Tanzania, care au luat măsuri de sensibilizare a opiniei publice, de instruire și protecție ale concetățenilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! În estonă. Și acum dau cuvântul doamnei Denlingen. Thank you, Mr. Chair. Doamna Soraya Post, mulțumesc. Uh, voi continua în suedeză. Stimată doamnă comisar Iurova, un subiect atât de urgent este unul pe care îl pot sprijini. Doresc să sprijin persoane cu albinism din Malawi sau din alte uh, state africane. Care este situația actuală? Ei bine, persoanele cu albinism sunt ucise, discriminate zilnic. Și chiar cei care au fost uciși nu sunt lăsați să se odihnească în pace pentru că se face trafic cu organele lor și cu părțile corpului. Viețile lor sunt uh, supuse riscului oriunde călătoresc. Uh, femei, copii, copii tăiați, bucăți și vânduți. Ce putem face? Solicit mai multă legislație și o mai bună aplicare a legislației existente și a planurilor de acțiune existente. În plus, resurse suplimentare pentru poliție. Instituțiile UE nu pot pur și simplu să închidă ochii în fața acestui sistem. Trebuie să avem un sistem de monitorizare pentru a urmări ce se întâmplă. Este momentul să acționăm, să reacționăm. De asemenea, Trebuie să combatem uh, discriminarea structurală. Trebuie ca oamenii să schimbe atitudinea. Nu putem să lăsăm să moară oamenii în continuare din cauza culorii pielilor. Suntem în 2017. În Malawi, în alte stări africane, este nevoie de mai multă protecție pentru uh, cei de acolo și mm, obligația noastră este să ne asigurăm că se întâmplă asta. Mulțumim foarte mult! Urmează acum domnul Charles Tannock. Domnule președinte, situația persoanelor cu albinism în Malawi este o tragedie și mi-amintesc că am discutat acest lucru în legătură cu Tanzania cu un deceniu în urmă. Aceste persoane uh, sunt uh, vânate, din păcate, și copiii pentru organele lor. Uh, Uh, în Malawi uh, a crescut numărul uh, persoanelor ucise. În alte state, Burundi, Mozambic, Kenya, Nigeria sau Zambia se petrece același lucru sunt de asemenea consecințe în ceea ce privește cancerul de piele. Persoanele au fost omorâte pentru a, a satisface cererea de medicamente ca cele uh, fabricate de uh, vrăjitori. Uh, trebuie să existe un plan de acțiune pe perioada 2017-2021 al um, Uniunii Africane și Uniunii Europene pentru a incrimina pe toți cei care se fac vinovați de astfel de crime și atrocități. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanac. Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Malawi împreună cu alte țări africane se confruntă cu o încălcare îngrozitoare a drepturilor omului, mai ales uh, de către cei cu albin, mai ales în cazul cu albinism. Este o boală genetică foarte rară, dar foarte gravă și aceștia sunt în mod constant luați la țintă, care uh, sunt răufăcători și care sunt ignoranți și de rea credință, astfel încât oamenii afectați de albinism suportă foarte multe feluri de abuzuri sunt uh, răpiți, sunt violați, sunt uciși și nu au acces la serviciile elementare. Guvernele din aceste țări se confruntă cu o luptă enormă pentru a pune capăt acestor fapte odioase. Și în această rezoluție comună facem apel la UE și la statele membre ca în continuare să uh, ia legătura cu autoritățile din aceste state membre și să vină cu o serie de politici pentru drepturile acestor persoane și în același timp să le asigure finanțarea și asistența tehnică necesară. Printre altele, mai cred și că crearea aceasta a unor forțe speciale de poliție care să urmărească și să încheteze aceste uh, infracțiuni ar fi un instrument foarte util. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Corao. Urmează domnul Margezio, Mario Borghețio. Aveți două minute. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect tabu acesta și a fost uh, mulți uh, ani la rând uh, și în această vreme mulți europarlamentari, printre care și subsemnatul s-a preocupat și iată de ce am înaintat un document semnat de către grupul nostru pentru a sublinia tocmai faptul că de foarte multă vreme noi am denunțat existența acestei probleme care Firește că a fost considerată o problemă tabu, fiind prea delicată, pentru că nimeni nu s-a ocupat acest subiect niciodată la modul serios, cel puțin nu guvernele din Africa, afectate în mod direct, pentru că sunt 27 la număr țările din uh, Africa subsahariană unde se manifestă această problemă. Firește, problema cea mai mare în cazul Malawi, domnul Matarica a luat cuvântul și a denunțat aceste fapte, însă după aceea nu s-au luat măsuri care să-i pedepsească pe traficanții părților de, corpurilor celor uciși. Este un comerț degradant. Sigur că e tabu și este foarte grav ce se întâmplă. Este una dintre manierele cele mai nedemne de a persecuta uh, și degradantă. Și este un subiect tabu, spuneam, alături de care, în această zi de dezbatere pe marginea drepturilor omului în Africa, Parlamentul ar fi trebuit să aibă curajul să atingă un alt subiect tabu, pe care prea puțin l-am sunat în acest... Este vorba despre rasismul împotriva albilor care există. Vorbim însă despre albinism și, într-un anumit sens, și acesta, anumit fel, și acesta este un rasism împotriva celor cu pielea mai albă și nu numai. E vorba de persoane vulnerabile, persoane care trebuie să fie protejate, persoane pentru care trebuie să se ia măsuri concrete uh, iar Europa ar trebui să-și facă voce auzită cu mai multă fermitate uh, pe lângă ONU, dar și pe lângă Uniunea Africană, care are atâtea motive, a atâtea motive să asculte vocea Europei. Uniunea Africană, practic, ar trebui să se implice împreună cu toate guvernele și să lovească acolo unde sunt acoperite aceste fapte, care reprezintă o rușine pentru întreaga omenire. Mulțumesc, domnule Borghețiu. Urmează domnul Bogdan Venta. Mulțumesc, domnule președinte. Stigmatizarea persoanelor ce suferă de albinism este un subiect despre care vorbim de ani de zile. Am vorbit despre asta chiar în iulie anul trecut. Însă nu au existat suficiente progrese, nu au fost în mod suficient protejate victimele nu există mecanisme pentru a permite acestor persoane să se integreze. Persoanele uh, ce suferă de albinism în Malawi, în Tanzania și nu numai, se tem că, pentru că vor fi ucise, pentru că a li se folosi um, um, părțile corpului ca medicament. Deci se tem să se deplaseze liber, uh, să-și trăiască viața liber. Uh, trebuie ca țările afectate de acest fenomen să pună în aplicare strategii concrete în educație, să facă campanii de sensibilizare. Trebuie să protejăm acest grup de persoane, iar autoritățile locale au un rol cheie de jucat. Mulțumim foarte mult! Urmează acum doamna Chienghe. Mulțumesc! domnule președinte problema albinoșilor este una, o dramă necunoscută dar care de a lungul anilor a produs sute de victime și totuși aceasta este o boală genetică moștenită care ar trebui să fie tratată în mod corespunzător și de către structurile sanitare din țara respectivă. Firește că nu putem ignora progresele înregistrate de anumite țări și, în primul rând, de către Tanzania, în demersul său și de integrare politică a persoanelor care suferă de albinism. Se mișcă cât de câte ceva, asta și datorită activităților de sensibilizare ale UE și ale planului de măsuri regionale ale Uniunii Africane și ale Națiunilor Unite, care reprezintă un semnal pozitiv și concret de angajament din partea conducătorilor africani. Vă reamintesc că principala răspundere a unui stat este aceea de a-și proteja cetățenii care fac parte din grupurile vulnerabile și de aceea facem apel la guvernul din Malawi să garanteze protecția eficace a persoanelor afectate de albinism pentru a le uh, proteja drepturile la viața personală. Și este de neacceptat ca aceste persoane să nu fie afectate de violență extremă și să, fie, să nu mai fie victime ale unor execuții și persecuții. E nevoie și de măsuri culturale, domnule președinte, să punem capăt acestei stigmatizări ale acestor persoane încă din faza de mergere la școală pentru că e vorba de o serie de practici încetățenite care, iată, în 2017 nu mai au ce să caute niciun fel de loc de modalitate și uh, albinoșii nu vor fi uitați și nici nu vor fi lăsați de izbeliște. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chiangă. Și acum domnul deputat Pospișil, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin uh, ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei. E bine că uh, E bine că adoptăm o rezoluție în care condamnăm practicile împotriva acestui grup de persoane din Africa. Cred că este cât se poate de corect să descriem în uh, amănunțime toate privește uh, greutățile cu care se confruntă persoanele cu albinism în mod deosebit în uh, Malawi. Ar fi bine ca Comisia în calitate de organ executiv al Uniunii Europene să se axeze în diplomația sa asupra posibilităților de a supune uh, autoritățile din Malawi unor presiuni pentru a oferi o protecție specială persoanelor cu albinism. Rezoluția enumeră atrocitățile comise împotriva acestui grup de persoane. Este de necrezut că vorbim despre asta în secolul 21. Este datoria noastră să facem totul pentru a proteja aceste persoane. Domnul Hetman, un minut domnule președinte, dragi colegi. Situația persoanelor care suferă de albinism în Africa este uh, șocantă și ne uh, reamintește niște practici medievale, nu că suntem în secolul 21. Există însă convingeri conform cărora părțile corpurilor albinoșilor au puteri speciale și se pot vinde uh, Um, pe zeci de mii de dolari, ceea ce reprezintă sute de ani de muncă <laughs> pentru africani. Așadar, aceste persoane care suferă de albinism sunt amenințate cu moartea și în același timp uh, sunt persoane bolnave care sunt atacate, deci trebuie înainte de toate să ne concentrăm pe problema de educare și sensibilizare pentru a convinge populația că nu există nimic magic în părțile corpului albinoșilor și că nu așa stau lucrurile, trebuie îmbunătățită situația, trebuie îmbunătățite condițiile de viață ale acestor oameni, să aibă acces la educație, la uh, medicație, la psih- ajutor sprijin psihologic și insist că în momentul în care am ajuns la procedura Catch the Eye, domnul Faria, aveți uh, un minut. Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sra. Comissária. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă comisar, în urmă cu un an am adoptat o rezoluție privind încălcarea drepturilor omului în, Malawi, în special în Malawi față de persoanele cu albinism. Însă crește numărul atacurilor asupra acestor persoane în Africa de Sud, în Malawi, în Tanzania și în mai. Și copiii sunt afectați, sunt respinși de familie și ca victimă traficanților și criminalilor. nu și ca victimă acestor superstiții privind put, even, așa zisele puteri miraculoase ale uh, organelor lor. Trebuie să uh, promovăm o o um, campanie de conștientizare referitor la această uh, boală. Mulțumesc, domnul Caputo. Acum un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte sunt uh, alungați din comunități și sunt torturați, mutilați și uciși. Și exist, e nevoie de pedepse clare pentru cei care persecută. Asta suferă persoanele afectate de albini, albinism uh, în Africa subsahariană, dar și în zona Pacificului și în India. Situația cea mai gravă se înregistrează în Malawi, acolo unde an de an foarte multe persoane care suferă de albinism sunt ucise și mutilate, iar părțile corpului lor sunt vândute spre a fi utilizate în practicile ritualice. Amnesty International, în raportul său We are not animals to be hunted or sold, susține că din 2014 au crescut cazurile de răpire și ucidere acestora, astfel încât albinoștii sunt obligați să trăiască în teroare. Uniunea Europeană și Comunitatea Euro- Internațională trebuie să ia toate măsurile cu putință pentru a garanta persoanelor care suferă de albinism respectarea drepturilor și demnităților de oameni și trebuie să fie convinse guverne din țările unde se săvârșesc astfel de infracțiuni, cum e cazul Malawi, să ofere o protecție eficace persoanelor afectate afectate de albinism și în același timp să poată să le protejeze viața privată. Mulțumim, domnule Maria, și dumneavoastră aveți un minut. Grație, președinte. Υποστηρίζω το ψήφισμα, το οποίο άλλωστε έχω συνυπογράψει. Susțin această rezoluție și am și semnat-o. Albinoșii sunt persecutați, Vorbim despre 20.000 de persoane, au fost uh, uciși, uh, mutilați uh, și tratați în mod inuman. Acest lucru se întâmplă nu numai în Malawi, ci și în multe alte țări africane. Femeile care dau naștere unor copii cu albinism îi abandonează și toate acestea sunt uh, din cauza unor credințe uh, potrivit cărora părți ale corpului uh, albinoșilor pot să fie folosite pentru a face poțiuni magice. Astfel de practici uh, trebuie să uh, ia capăt. Oamenii nu trebuie să-i mai vâneze pe albinoși. Uh, trebuie să încurajăm Tanzania, Mozambicul, Nigeria și Kenya să protejeze persoanele cu albinism. Vă mulțumesc. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc. Trebuie să fim îngrijorați de soarta persoanelor ce suferă, suferă de albinism în Africa. Aceste persoane cad victimă unor uh, comportamente înfricoșătoare, îngrozitoare. Sunt supuse unor încălcări extreme ale drepturilor omului. Fac apel la statele afectate să, uh, să aducă justiție și să uh, elimine impunitatea de care se bucură cei care efectuează aceste fapte Victimele trebuie sprijinite de asemenea. Uniunea Europeană trebuie să insiste um, ca lucrurile să progreseze. Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbaterea de astăzi pentru a pune capăt acestor practici îngrozi îngrozitoare. Mulțumesc, domnul Denano. Aveți cuvântul domnule președinte. Da, într-adevăr, persoanele care suferă de albinism trăiesc un iad pentru că societatea nu e suficient de instruită și în deosebi în Malawi și în alte țări africane. Așadar, este răspunderea statelor să îi instruiască pe oameni și în același timp să ia măsuri pentru a ocroti această populație vulnerabilă din cauza unor convingeri și mituri din alte vremuri trebuie să fie uh, preluate și ocrotite aceste victime, de multe ori femeile care sunt și violate, pentru că există practici, viola, practici superstițioase care spun că raportul sexual cu o femeie care sunt de albinism se vindecă de SIDA, dacă vă vine să credeți. În același timp, trebuie acordată atenție multor copii care sunt victime și ei, să avem grijă ca ei să nu sufere, să nu fie chinuiți la școală. Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre pentru a informa și educa populația în legătură cu această chestiune. E o nevoie absolută pentru că aceasta este baza unei soluții durabile, ceea ce nu exclude răspunderea statelor pentru a-și ocroti populațiile. Vă, populația, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ultima luare la cuvânt, domnul Polceac, vă rog. pane předsedající președinte această chestiune este una într adevăr îngrozitoare și există sute de cazuri înfricoșătoare. Atunci când am citit uh, textul mi-am dat seama că e vorba despre 21, secolul 21 și nu de perioada uh, medievală. Uh, Ă, sigur, ă, educația poate să combată superstițiile de acest fel, însă asta pe termen lung. Cred că cei astfel de persoane cu albinism trebuie să beneficieze de protecție imediat, trebuie să veniți cu măsuri draconice, să intensificați măsurile de protecție uh, ale guvernelor din țările afectate, să combateți astfel de superstiții, o astfel de mentalitate. Acest uh, lucru uh, este foarte important. Mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar Iorova domnule președinte stimați deputați aș dori să vă mulțumesc pentru că mi ați oferit oportunitatea să intervin pe un subiect atât de important în ceea ce privește drepturile omului. În ultimii ani, mm, abuzurile mm, ale drepturilor omului împotriva persoanelor cu albinism au crescut. și incidente discriminatorii au inclus atacuri violente, răpiri, uh, trafic de ființe umane și ucideri. Când s-a discutat ultima dată acest subiect, stimații deputați au atras atenția asupra unui număr de acțiuni critice ce trebuie puse în aplicare. Această, um, acest lucru rămâne relevant astăzi. Tocmai de aceea, Um, solicităm uh, acțiuni în comunitățile, din partea autorităților, din partea um, au, solicităm acțiuni din partea autorităților în comunitățile unde au loc aceste elemente. Însă este nevoie și de cooperare din ce în ce mai multă transfrontalieră, pentru că de multe ori uh, există o dimensiune regională. În același timp, am sprijinit uh, recunoașterea uh, faptului că trebuie abordate cauzele fenomenului. În plus, uh, am solicitat ca nevoile specifice ale acestor persoane să fie abordate, fie ele medicale, educaționale, sociale. Este nevoie de un angajament pe termen lung, ce solicită cooperare strânsă cu toate părțile interesate, inclusiv societatea civilă, care are și ea un, un rol de jucat în a combate uh, superstiții uh, profund ancorate. Pe o notă pozitivă, comunitatea internațională se mobilizează din ce în ce mai mult uh, pe acest subiect. Pe 30 iunie s-a um, marcat Ziua Internațională a Conștientizării Albinismului. sunt pași importanți uh, pentru a uh, crește nivelul de conștientizare. Guvernele uh, din statele membre respective arată o conștientizare crescută a nevoii de a acționa. Este și acesta un pas pozitiv. Noi vom continua să interacționăm cu partenerii noștri și să sprijinim eforturile societății locale societății civile locale. Obiectivul nostru este ca persoanele cu albinism să aibă oportunitatea să trăiască în mod demn și uh, fără violență și discriminare. Mulțumesc foarte mult, mulțumim doamnă comisar și tuturor celor care au intervenit. Am primit 8 propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie.